conform articolului 149, va a fost uh, distribuită ordinea de zi, proiectul definitiv. Astăzi nu mi-au fost depuse cereri de modificare pentru ordinea de zi. Nici pentru azi, nici pentru mâine. Acum, pentru miercuri, grupul PPE a solicitat ca uh, dezbaterea cu, privire, eh, cu Comisia cu privire la eh, extremismul de dreapta eh, să se încheie cu o rezoluție care să fie adoptată în sesiunea în aprilie. Pentru uh, fundamentarea acestei cereri dau cuvântul mai întâi doamnei Mițula. Thank you very much, Mr. President. Yes, the EP... Vă mulțumesc, domnule pre președinte. Grupul PPE solicită ca în cursul dezbaterii uh, pe care vom purta în săptămâna aceasta cu privire la extremism și rasism și xenofobie, să avem și o rezoluție care să fie adoptată în aprilie. Mulțumesc. Vrea cineva să vorbească în uh, favoarea acestei solicitări, doamna Râmal. Holmeier, îmi cer scuze. Domnule președinte, stimați colegi, când vine vorba despre antisemitism, când vine vorba despre extremism violent, e nevoie de Uh, și de o rezoluție. De ce e necesară această rezoluție? Pentru că trebuie să transmitem un semnal. Nu vrem să stabilim niște detalii, ci vrem pur și simplu prin uh, intermediul acestui text să transmitem un un mesaj al Parlamentului European. Cu toții Uh, suntem împotriva antisemitismului, nu-i așa? Cu toții suntem împotriva extremismului și tocmai de aceea trebuie să venim cu acest semnal, cu această rezoluție. Uh, e nevoie de o reacție cât mai curând cu putință, pentru că știm cu toții ce se întâmplă în întreaga Europa. Rezoluția este singurul instrument pe care îl avem la dispoziție pentru a arăta poziția cât se poate de clară a Parlamentului European. La Comisie vom avea o audiere pe tema aceasta, am stabilit să avem inițiative individuale și tocmai de aceea uh, și această rezoluție ar fi un instrument care poate fi folosit de către Parlamentul European pentru a transmită un uh, semnal cât se poate declar împotriva antisemitismului și uh, extremismului. Domnul președinte, mulțumesc. Cine dorește să intervină împotriva uh, moțiunii de rezoluție, doamna Seipel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dacă am fost bine informată, informată la conferința președinților, uh, s-a făcut deja solu- solicitarea de a avea o rezoluție pe tema aceasta. Conferința președinților însă a respins această solicitare. Bineînțeles că suntem preocupați de antisemitism, însă vrem ca această acțiune a noastră să fie făcută într-o altă manieră. Deja transmitem un semnal cât se poate de clar prin intermediul dezbaterii de săptămâna aceasta. În cursul unei audieri vom dori să uh, vedem, să aflăm evoluția istorică a acestor fenomene și, de asemenea, în a- în cursul aceleiași audieri vom stabili care sunt măsurile care trebuie să fie luate de către noi. Mai apoi, după această audiere, va trebui să rezumăm într-o rezoluție toate cele aflate. Nu ne opunem rezoluției, ci dorim ca această rezoluție să fie formulată după audiere. Mulțumesc! Atunci vom vota asupra acestei solicitări. Cine este pentru propunerea PP-ului? Cine se opune? Abțineri? Va trebui să verificăm electronic. Votul electronic este deschis. A votat toată lumea. Vă întreb încă o dată, a votat toată lumea? Domnule Cofa, iată, da, ați ridicat primul mână, dar uh, votați ultimul. Dar pentru că sunt generos, vă permit să faceți asta. Votul s-a închis. S-a închis. 152 uh, voturi pentru, 152 împotrivă. Dacă nu v-aș fi acordat uh, șansa de a vota, cine știe care ar fi fost uh, rezultatul. Îmi pare rău, solicitarea a fost respinsă. Trecem acum la ordinea de zi uh, pentru joi. Propunerea PPE-ului al propunerea PPE-ului al doilea punct de pe ordinea de zi cu privire la o posibilă declarație a Comisiei pe tema influxului de migranți. Uh, PP-ul solicită această introducerea acestui subiect pe ordinea de zi. Doamna Holmeier va fundamenta această solicitare. Domnule președinte, stimați colegi, îngrijorați urmărim cu toții și în special statele din uh, zona Mării Mediterane evoluțiile din uh, Libia. Tocmai de aceea ne-am dorit ca Comisia Europeană să ne prezintă în plenul Parlamentului o strategie pe termen scurt care ar trebui să fie folosită în cazul în care islamiștii vor face într-adevăr ceea ce au promis să facă, și anume să trimită masiv uh, imigranți peste Marea Mediterană în condiții cât se poate de, de uh, periculoase. Cine vorbește pentru? Doamna Pețula. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, securitatea din Libia este preocupantă există un număr din ce în ce mai mare de răpiri uh, din rândul cetățenilor de către grupările teroriste, cum ar fi AES din Libia. Grupurile teroriste sunt controlate de orașe de la granița cu Mediterana și mii de oameni se confruntă cu riscul de a fi strămutați și vor fugi din calea terorii în orice mod posibil și fluxurile migratorii vor continua să, con- să existe în zona Mediteranei. Am vrea să știm din partea Comisiei care este strategia uh, în ceea ce privește această situație care e la porțile Europei și cum putem juca un rol esențial. Cetățenii noștri sunt preocupați și uh, solicită un răspuns concret din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană, Italia și Malta, după retragerea lui Gaddafi, s-au confruntat cu un flux enorm de migranți și trebuie să facem eforturi pentru a-i ajuta și pentru a găsi soluții concrete pentru criza din Libia. Să nu așteptăm din nou până când uh, mările noastre devin mormântul atâtor speranțe și vieți. Mulțumesc! Mulțumim. Domnule Guerrero, veți lua cuvântul pentru a, împotriva acestei rezoluții. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu intervin pentru a mă pronunța împotrivă, ci pentru a veni cu o contrapropunere și anume, pentru a ne, în loc să ne accentuăm uh, exclusiv pe fluxurile migratorii, cred că ar trebui să abordăm situația Libiei în aceste momenturi din perspectiva riscurilor, instabilității, din perspectiva unui eșec al guvernului din Libia pentru a vedea ce putem aduce pentru stabilitatea societății și realității din Libia. Și atunci acolo putem aborda și chestiunile care țin de fluxurile de migranți. Pentru că până la urmă este vorba de a discuta despre Libia, nu de a vorbi exclusiv despre fluxurile de migranți care ajung pe coastele europene. Ana? Ana? Da, Guerrero, dann muss ich. Domnule Guerrero, atunci trebuie mai întâi să supun la vot propunerea inițială, inițială pentru că propunerea dumneavoastră este de fapt o alternativă la propunerea inițială. Deci supun la vot a, sau vreți, doamna Holmeier, să vă al, a, alăturați domnului Guerrero? Uh, um, President... Domnule președinte, ce ar fi dacă am uh, folosit un titlu comun în care mai întâi am amintit Libia ca uh, un cadru generic și apoi am uh, Uh, aminti uh, în legătură cu Libia riscul de imigrație și uh, terorismul. E, domnule Guerrero, zice președintele, acum v-ați căutat cu lumânarea, se pare. Exact asta spuneam și eu, practic. Spuneam că este o dezbatere care trebuie să se axeze pe situația din Libia, din perspectiva riscurilor cu care se confruntă în momentul de față și implicațiile acestora pentru fluxul de migrați. Ceva de genul acesta aveam eu în vedere. Also. Wir Bun. Așadar, spune președintele, putem să fim de acord că punem pe ordinea de zi o declarație a Comisiei cu privire la situația destabilizată în Libia și efectele acesteia. Sunteți de acord? Bun. Cine este acum în favoarea propunerii președintelui, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Bun, atunci se adoptă ca atare. Mulțumesc. Cu aceasta, ordinea noastră de zi este finală, planul de lucru este validat.